Okay, colleagues, um, please settle down. We've, we are going to have a vote. Dragi colegi, vă rog să vă așezați. Vom uh, vota. If you could settle down quickly and we can take the vote quickly. Thank you. Vă rog să luați loc și putem începe repede. When everyone is ready. And have your electronic voting cards. Vă rog să vă pregătiți cartelele de vot. Suntem cam zgomotoși astăzi. Copreședinta mea m-a ajutat încă o dată, vreau să-i mulțumesc. Primul punct, adoptarea ordinii de zi. Dacă nu sunt obiecții, o vom considera adoptată în legătură cu uh, profil lingvistic ceha, daneza, estona, lituana malteza și slovena nu vor fi disponibile, nici croata. Haideți să încercăm uh, să votăm ca să vedem dacă toată lumea are cartela. Dacă nu, vă rog să uh, precizați și vom compensa. Dragi colegi, trebuie să vă spun câteva lucruri în legătură cu această sesiune de votare și înainte de a-i da cuvântul raportorului. Am primit uh, o declarație din partea comisiei, din partea domnului comisar Iurova, care v-a fost uh, transmisă. Vreau să precizez scrisoarea de la AFET pe care o aveți este un aviz uh, neoficial, informal de la AFET. Este doar o adresă din partea Comisiei AFET în care se precizează părerea, opinia lor, însă nu uh, este una formală. Documentul va fost transmis. Cu aceste informații îl voi întreba pe raportor dacă dorește să intervină pe scurt înainte de a vota. Thank you very much, Claude. Uh, dear colleagues. Mulțumesc foarte mult, um, Claude. Dragi colegi, după aproximativ șase ani de discuții și uh, mai ales negocieri în legătură cu un acord umbrelă între Uniunea Europeană și Statele Unite referitor la protecția datelor în domeniul cooperării, în domeniul aplicării legii, avem pe mesele noastre un rezultat vechi de un an, mai mult sau mai puțin, și care acum, după mai multe discuții, este însoțit și de câteva clarificări din partea Comisiei Europene. Comisia a adoptat acest document pentru a se asigura că nu se interpretează greșit interpretarea acestui acord. Clarificările respective vor fi uh, atașate acordului și publicate în jurnalul oficial, ca să fie uh, disponibil uh, public și pentru partenerul nostru de negocieri. Se clarifică trei chestiuni importante pe care le-am subliniat în repetate rânduri în legătură cu acest acord. În primul rând, acordul nu reprezintă un temei legal pentru niciun fel de transfer. El însoțește temeiurile legale existente deja în dreptul european național sau în acordurile între statele membre Uniunea Europeană și, pe de altă parte, Statele Unite. Prin urmare, se um, creează garanțiile adecvate pentru protecția datelor cu caracter personal atunci când se fac transferuri pe baza unui temei uh, legal. Acest lucru reprezintă un progres considerabil. Nu are efectele unei decizii uh, de um, referitor la uh, caracterul adecvat al acestor date, întotdeauna se poate verifica dacă standardele sunt la înălțimea standardelor Uniunii Europene, la standardele din cartă. și dacă prevederile acestui acord sunt implementate în mod adecvat de Statele Unite. În al doilea rând, acest document prevede și uh, drepturi de uh, remedii judiciare pentru cetățenii europeni. Numai uh, cetățenii europeni vor primi aceste drepturi. Este clar că partea europeană va îndemna partea americană să includă și pe cei care se află în Uniunea Europeană fără a fi cetățeni europeni. La momentul de față acest lucru nu este posibil. Cu toate acestea, interpretarea mea a peisajului juridic este că acordul va fi uh, legal chiar și dacă nu există căile de atac judiciare uh, prevăzute. Și că atunci când acest drept de uh, atac uh, va fi inclus, lucrurile se vor schimba. Dacă există prevederi în dreptul american care limitează prevederile din acest acord, acest lucru duce la neimplementarea acestui acord Așa cum am spus, asta înseamnă că acordul nu se va aplica și nu va fi aplicabil atâta timp cât uh, cât punerea lui în aplicare este fixată, cel puțin în ceea ce privește derogările de la uh, legea referitoare la viața privată în legătură cu uh, evidențele legate de numele pasagerilor și cu cazierele teroriștilor. Acesta este un acord internațional și el este obligatoriu. Prin certitudinile pe care le aduce, acest acord reprezintă un pas înainte important pentru protecția datelor cu caracter personal în, atunci când se fac transferuri de date. Situația va fi mult mai bună decât este la momentul de față pentru că prevederile referitoare la, datele, la protecția datelor cu caracter personal um, au niște standarde foarte scăzute în acest moment, atât în Statele Unite cât și în Europa. Prin urmare, cred că ar trebui să uh, aprobăm acest acord. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, aceasta este recomandarea ta. Doamna Intveld vrea să ia cuvântul în legătură cu procedura. o clarificare în legătură cu declarația Comisiei Europene pentru uh, a ne asigura că interpretăm cu toții la fel acest lucru. Referitor la derogările de la legea referitoare la datele cu caracter personal. Spune că e vorba de uh, retragerea, de abrogarea acelor derogări Comisia scrie că ea consideră că doar astfel se va asigura în aplicarea uh, completă a, articolului 90.1 19.1 din acest acord. Acest acord reprezintă o prevedere esențială a acordului care trebuie să fie implementată de plin, spune Comisia. Este de acord raportorul cu mine că asta înseamnă că dacă derogările la care ne referim nu sunt abrogate se consideră că Statele Unite nu implementează, nu pun în aplicare uh, acordul uh, acesta? Pentru că asta scrie din punctul meu de vedere. Niciun răspuns din partea raportorului. Trecem acum la vot. Acordul între Statele Unite și Uniunea Europeană în legătură cu protecția informațiilor uh, personale în cadrul statelor membre cu privire la furnizarea de în legătură cu sunt de acord, dacă Statele Unite nu implementează o anumită prevedere din acest acord, înseamnă că nu implementează întreg acordul. Dar nu cred că putem începe o discuție pe această temă acum. Doamna Invel, dar cred că este vorba de o problemă esențială și trebuie să avem clarificări, pentru că acum raportorul a spus exact altceva. Vreau să știu dacă înțeleg bine această adresă din partea Comisiei nu uh, veți mai primi mai multe informații decât uh, ați primit până acum. Și asta numiți dumneavoastră democrație, spune doamna Inveld. V-am dat cuvântul, raportorul va răspunde. Astăzi am primit declarația, domnule președinte. Sofie, trebuie să trecem la vot. Am și eu dreptul să răspund, spune domnul raportor. Da, dar foarte rapid. Încă o dată, aceste clarificări uh, arată că Uniunea Europeană trebuie să implementeze întregul agrim, uh, acord. Dacă Statele Unite nu uh, o fac și nu implementează un punct din acest acord, înseamnă că acordul nu se va aplica. Nu se știe cum va trata acest acord noua administrație din Statele Unite, dar dacă dorim dar noi vrem ca acest acord să uh, existe doar dacă este respectat în totalitate de ambii parteneri. Trecem la vot. Amendamentele 1 și 2 sunt identice. Dacă sunteți gata, votul este deschis. Nici eu nu am cartela de vot. O clipă, dragi colegi. Vă rog să păstrați liniștea un moment. Toată lumea e foarte agitată și gărăgioasă astăzi. Doamna Gomez nu are cartela. Mai este cineva care nu are cartela de vot? Doamna Grisbeck nu are cardul. Cornelia, nu-ți funcționează aparatul? Poți să te muți pe scaun? Vom aștepta câteva momente. Doamna, domnele Gomez și Grisbeck nu au cartelele de vot. Vom uh, ține cont de acest lucru. Dacă sunteți de acord, uh, ele vor ridica mâna pentru a indica cum uh, doresc să voteze. Raportorul vrea să explic mai clar procedura de vot. Vom începe cu alineatul 1. Amendamentele identice 1 și 2 sunt moțiuni de respingere. Deschidem votul. Votul este deschis. A votat toată lumea? Votul este închis. Respins 40 la de voturi împotrivă, 10 pentru nicio abținere. Votul final prin apel nominal. Votul este deschis. Dacă a votat toată lumea, votul este închis. Se adoptă 41 de voturi pentru, 4 voturi uh, împotrivă, 6 abțineri. Felicitări! Dragi colegi, vă mulțumesc uh, pentru răbdare. Am încheiat sesiunea de votare. Trecem acum la următoarele puncte de pe ordinea de zi. Vă rog să părăsiți sala în liniște pentru a putea trece la următoarele puncte quietly. Thank you. Colleagues, let's move to point four, which is the um, important... Trecem la punctul 4, un punct important al discuției noastre de astăzi. Coordonarea anumitor dispoziții stabilite prin acte cu putere de lege sau acte administrative în cadrul statelor membre cu privire la furnizarea de servicii mass media audiovizuale, având în vedere evoluțiile de pe piață. Raportarea pentru uh, acest aviz este uh, Angelica Brin de la ALDE. Thank you, thank you, Chair. Do you want to present the draft opinion? Thank you. Thank you, Chair. Mulțumesc, domnule președinte. Voi prezenta pe scurt uh, propunerea mea. Noua propunere adaptată de Comisie în luna mai răspunde nevoii de actualizare a legislației la evoluțiile tehnice, ține cont de necesitățile consumatorilor și extinde sfera de aplicare pentru a combate discursul urii și uh, transmiterea de conținut uh, dăunător către minori. Procesul uh, de luare a deciziilor a intrat înainte de intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona. Prin urmare, Carta Drepturilor Fundamentale nu avea același statut um, legal ca tratatele. Comisia Libe are competență exclusivă în legătură cu toate măsurile legate de cooperare judiciară, chestiuni penale și în special în ceea ce privește răspunsul în dreptul penal la rasism, xenofobie și discurs instigator la ură. După cum știți, acest aviz um, a căzut victimă unei uh, lupte pentru competențe cu uh, o altă comisie. Comisia Libe a pierdut această luptă. Trebuie să învățăm uh, din această situație. Pe viitor va trebui să fim cât se poate de coerenți și să ne apărăm prerogativele în ciuda presiunilor politice făcute de colegii de la alte comisii. Acum, în legătură cu conținutul, ca raportor libe, eu mi-am concentrat lucrurile pe cinci uh, domenii. O abordare echilibrată, bazată pe drepturile fundamentale în legătură cu conținutul ilegal, um, garanții pentru comerțul electronic, o abordare consecventă în legătură cu incitarea la ură și uh, violență, protecție eficientă a minorilor față de conținutul dăunător și un lucru foarte important, independența organismelor de reglementare atât la nivel național cât și european. Aș vrea să mă concentrez pe ultimul punct, pentru că cred cu tărie că pluralismul media și libertatea presei merită coerență și consecvență. Adesea la această comisie am condamnat statele membre și comisia pentru că au încărcat drepturile fundamentale în acest uh, domeniu. Noi creăm instrumente uh, prin care uh, Comisia poate să protejeze drepturile fundamentale în sectorul media. Vreau să le mulțumesc raporturilor din umbră pentru susținere și aștept cu nerăbdare să cooperez cu uh, ei pentru a crea o poziție coerentă și puternică și solidă și să ne facem vocea auzită la Comisia CULT. Mulțumesc! Avem uh, alături de noi și câțiva raportori uh, din umbră. Dacă doresc să intervină, domnule Ungureanu, vă rog. Thank you, Chair. Um, Mulțumesc, domnule președinte. Cred că propunerea Comisiei de modificare a directivei privind uh, serviciile audiovizuale este uh, salutară. Noi uh, am făcut apel la revizuirea acestei directive pentru că piața a evoluat tehnologic. Directiva subliniază necesitatea de a respecta drepturile fundamentale și principiile înscrise în Carta Fundamentală a Drepturilor uh, Omului. În ceea ce privește protecția minorilor și a copiilor, uh, acest lucru este foarte important pentru grupul nostru politic. De aceea, cred cu tărie că trebuie să menținem cel mai înalt nivel de protecție. Protejarea copiilor și uh, garantarea unui mediu sigur pentru ca ei să, în care ei să crească este unul dintre principalele obiective Um, ale um, Parlamentului și uh, articolul 24 al uh, cartei uh, prevede clar acest lucru. De aceea salut rezoluțiile adoptate privind protecția copiilor în domeniul digital și combaterea abuzurilor sexuale împotriva copiilor pe internet. De aceea consider că drepturile și protejarea copiilor pe online trebuie să fie uh, garantate. Această chestiune este esențială și nu trebuie să facem nicio excepție de la ea. Ar mai fi câte ceva de spus în legătură cu uh, fostul articol 7 al, uh, din directivă, care a fost uh, eliminat în varianta revizuită. Articolul 7 spunea, citez, că Uh, furnizorii de servicii media trebuie să se asigure că serviciile lor sunt, uh, devin uh, progresiv accesibile persoanelor cu dificultăți de vedere sau de auz. Salut inițiativa Comisiei de a adopta o lege care să fie în conformitate cu uh, Convenția ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități pentru a permite accesul la aceste servicii. Însă până când uh, se va crea acest instrument, uh, prevederi mai stricte în care, prin care să se oblige uh, furnizorii de servicii să furnizeze subtitrări pentru persoanele cu dificultăți de auz și așa și alte servicii similare trebuie să fie implementate. Doresc să-i mulțumesc raportoare pentru eforturile depuse și să o asigur de um, colaborarea mea. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc! Domnul Pavel are cuvântul. Tot uh, raportor din partea grupului socialiștilor. Sunt și eu de acord cu um, colegul meu în ceea ce privește furnizarea de servicii uh, audiovizuale. Într-adevăr, piața s-a schimbat și uh, trebuie ca și legile să țină pasul evoluției tehnologice. Vreau să o felicit pe doamna Miller pentru abordarea pe care a ales-o. Și cred că aceste puncte, cele cinci puncte uh, pe care le-am menționat, sunt abordate așa cum se cuvine în proiectul de aviz. Așa cum știți, noi ne concentrăm pe independența ERGA, Cred că această independență este în ziua de azi uh, mai importantă decât oricând, independența organismelor de reglementare în domeniul audiovizual. În legătura conținutului dăunător, cred că trebuie să încercăm să nu facem uh, poliție, autoritățile de aplicare a legii trebuie să lucreze cu sectorul uh, privat, însă nu doar companiile private trebuie să poartă răspunderea pentru rezolvarea acestor probleme. Eu sunt pentru co-reglementare și autoreglementare în acest domeniu. Până acum s-a văzut o uh, preferință pentru um, controlarea ex-ante a conținutului de către sector, însă acest uh, lucru duce la uh, cenzură și poate um, duce la sfârșitul conținutului generat de utilizatori, ceea ce nu cred că este bine. Trebuie să lucrăm cu Comisia pentru a preveni acest lucru. Dacă nu mai sunt uh, intervenții din partea altor raportori din umbră, îi voi da cuvântul raport, domnului Ian Albrecht. Vreau să-i mulțumesc și eu doamnei uh, raportoare pentru uh, propunere. Cred că proiectul merge în direcția cea bună. mai ales pentru că s-a eliminat cuvântul moral din definiția conținutului și uh, pentru că în ceea ce privește uh, eliminarea datelor trebuie să existe eficiență, transparență, proporționalitate și legalitate. Articolul 52 din Cartea Drepturilor Fundamentale trebuie să fie respectat. Ați precizat acest lucru în proiectul de aviz uh, și acestea sunt clarificări foarte importante. Și în ceea ce privește implementarea de către statele membre. Mai avem câteva întrebări în legătură cu câteva chestiuni, de exemplu autoreglementarea, dacă uh, acest lucru este de competența Comisiei sau a statelor membre. Obiectivul nostru este armonizarea, trebuie să vedem cum uh, ne atingem acest uh, obiectiv, dar oricum trebuie să consolidăm rolul jucat de organismele europene de reglementare mai degrabă decât să implicăm Comisia. În ceea ce privește verificarea vârstei, este important ca, indiferent de schema aleasă, acest lucru să nu ducă la procesarea încă și mai multor date cu caracter personal. Trebuie să fim cât se poate de clari în această privință. Să spunem că da, vrem să se verifice vârsta, dar nu vrem uh, să existe un, un întreg sistem de supraveghere pentru uh, a se afla dacă e vorba de un copil sau nu. Deci nu trebuie să colectăm date personale suplimentare în legătură cu uh, utilizatorii. În ceea ce privește amendamentul 27 referitor la discursul instigator la ură, direcția este bună, s-au adăugat câteva categorii de informații delicate și chestiuni delicate precum orientarea sexuală, Poate că nu este suficient de clar, dacă spun la sfârșit, că trebuie să fie considerat ca temei, să nu fie singura bază pentru uh, limitarea conținutului cu uh, caracter dăunător. Nu știu dacă această formulare așa de largă este bună. Poate că ar trebui să fim mai stricți sau mai clari. În ceea ce privește blocarea conținutului, acest lucru iarăși este delicat pentru că se pune întrebarea cum putem organiza astfel de activități. În legătură cu procedura, cred că trebuie să Există întotdeauna o, cel puțin o revizuire judiciară, dar și o autorizație pentru aplicarea acestor măsuri de blocare a conținutului. Cam astea sunt uh, observațiile mele. Mă bucur, sunt foarte mulțumit de acest aviz. Să sperăm că Comisia competentă pe fond uh, va fi uh, mulțumită de acest aviz, pentru că problema este importantă și întotdeauna trebuie să uh, încercăm să asigurăm uh, independența organismelor de reglementare. Pentru mine, ce puțin, acest lucru este foarte important. Domnul uh, Dalton are cuvântul. Eu vroiam să-i uh, ascultăm întâi pe raportorii din umbră. Da, dar eu sunt raportor din umbră pentru grupul ECR. Îmi pare rău, spune președintele, nu era precizat acest lucru pe lista mea, pe notele mele. Îți adresez scuzele mele. Uh, Sunt uh, pași în direcția cea bună, după părerea noastră. Salut și măsurile pentru protejarea minorilor de conținut dăunător uh, și pentru protejarea celor care ar putea fi afectați de discurs instigator la ură. Trebuie să definim în continuare ce înseamnă instigare la violență sau ură și conținut dăunător, ehm, extinderea motivelor mai departe decât religie, etnie și așa mai departe ar duce la mai multă neclaritate, după părerea mea, în ceea ce privește sfera de aplicare. Uh, Trebuie să nu încălcăm uh, răspunderea limitată din uh, directiva privind uh, comerțul electronic în ceea ce privește libertatea de exprimare și am oarecare îngrijorare în ceea ce privește rolul de supraveghere al Comisiei, mai ales în ceea ce privește grupul de autorități de reglementare, fiindcă acestea sunt competențe naționale la ora actuală și uh, Uh, așa cum a spus Parlamentul și Comisia, cum au spus ambele, uh, chestiunile audiovizuale țin uh, de competențe naționale, țin de, de ter- teritorialitate, drepturile audiovizuale și așa mai departe sunt date în funcție de teritoriu, deci trebuie să avem grijă să nu încălcăm aici competențele și drepturile și statele, drepturile statelor membre. Sunt de acord cu dezvoltarea, evoluția morală, această formulare este deschisă interpretării, deci ne bucurăm că a fost eliminată. Și este foarte important aici să găsim un echilibru între protecție și uh, restricționarea distribuției conținutului. Aceasta va fi provocarea cu care ne vom confrunta noi și pe care trebuie să o discutăm și aștept cu nerăbdare colaborarea constructivă cu raportori, cu raportorii din urmă pentru a găsi o soluție bună. Nu am uh, aflat uh, ce me- membru ilustru de la ECR era raportor de nume, de asta nu erați pe listă, dar acum mai știu. Știm, uh, doamna Cinici are cuvântul. Mulțumesc! Aș dori să mulțumesc și eu raportorului pentru activitatea excelentă pe marginea acestui text pe care îl discutăm astăzi. Aș dori, în egală măsură, să vă atrag atenția asupra faptului că Textul se referă la protecția uh, minorilor și acest lucru ar trebui să se aplice uh, la nivel uh, transversal în legislații, în toate legile pe care le adoptăm. Ne dăm seama că copiii tinerii sunt deja versați în mediul digital uh, și pot folosi cu ușurință material audio-vizual, ceea ce îi face vulnerabil. Asociația Save the Children, Salvați Copiii, a arătat că adesea tinerii, copiii, nu, uh, nu reușesc să evalueze corect riscurile de pe internet, de la pornografia infantilă până la alte uh, pericole, cum ar fi uh, conținut instigator la ură sau conținut uh, violent. Nu uh, reușesc să discearnă bine copiii și tinerii și nu înțeleg riscurile aferente. Este important, deci, ca protecția drepturilor minerilor să fie un punct important în text. Doamna Lauristin, mulțumesc foarte mult. Sprijin poziția domnului raportor am discutat și cu mm, comunitatea jurnaliștilor și ei sunt foarte îngrijorați de încercările celelalte comisii de a face din comisie supravegheator, uh, apoi uh, încercarea de a da uh, drepturi de supraveghere a conținutului de pe internet iar poziția noastră este foarte importantă aici și mă bucur foarte mult că suntem pe aceeași lungime de undă. În ceea ce privește copiii, suntem cu toții de acord că aceștia trebuie ocrotiți. Dar vreau să vă spun că există foarte multe studii în ceea ce privește violența împotriva copiilor. Și monitorizarea acestui fenomen se numește Eurokids Online, iar principala problemă este că copiii sunt singuri în această realitate virtuală sunt singuri, nu comunică cu părinții, părinții nu știu ceva copiilor, nu, nu vorbesc cu părinți, nici, eh, nici pardon, mă scuzați, cu profesori, nici profesorii nu știu ce fac ei acolo și este foarte greu eh, să protejezi copiii dacă sunt lăsați de izbeliște, fără supravegherea părinților sau eh, profesorilor conștientizarea, sensibilizarea este modalitatea cea mai bună de a proteja pe copii. În ceea ce este conținutul violent, trebuie să ne dăm seama că studiile ne arată că cel mai oribil uh, conținut pentru copii în uh, mass media vizuală sunt știrile. La știri văd copii, războaie, violență zilnic și sunt foarte afectați. De pildă, la mine în țară există dovezi că copiii de 10 ani la școală plângeau uh, când uh, au văzut la televizor că Donald Trump uh, a câștigat alegerile. Deci să, să le arăți copiilor imagini cu Donald Trump și asta este o violență. Deci uh, e vorba de reacții până la urmă personale și important este să-i, să, să -i protejezi pe copii de stres emoțional în fiecare zi. Deci asta e doar ca semnal de alarmă, fiindcă uneori credem că dacă vom avea un regulament, nu știu ce, legi scrise, vom rezolva problemele, dar studiile ne arată că probleme adevărate nu sunt cele pe care, despre care credem noi că sunt probleme și apoi revin la importanța părinților, fraților, profesorilor, ONG-urilor, toate joacă un rol extrem de important. Și ehm, vreau să vă spun că orice fel de autoreglementare trebuie să fie susținută și, prom- și promovată și autoreglementarea la nivel profesional, nu o reglementare care vine de sus în jos. Mulțumesc. Mulțumesc. Mai trebuie cineva să ia cuvântul? Dacă nu, vreau să revin la raportor și să revin la chestiunea de procedură, și anume că acesta este un aviz foarte important pentru Comisia Libe. Da, aveți dreptate în conformitate cu articolul 53, este limpede din uh, contribuțiile colegilor noștri și dat fiind conținutul, dat fiind subiectul, acest subiect este extrem de important uh, pentru libe și și sper să reușim să ne asigurăm că acest aviz uh, este foarte clar și înțeleg ce spuneți dumneavoastră, doamnă, cu privire la aspectele eh, ridicate de Libe, acest aviz trebuie să fie unul puternic și am luat notă de ce a spus dumneavoastră. Acum dau cuvântul raportoarei. Mulțumesc eh, pentru comentariile dumneavoastră, domnule președinte, și pentru comentariile raportorilor din umbră. Avem eh, o poziție coerentă și nu suntem presați de timp, deci avem timp suficient să, ca poziția noastră să fie cunoscută, ascultată și citită în raportul final. Mă bazez pe cooperarea dumneavoastră și mă bucur foarte mult că suntem în pe aceeași lungime de undă. Nu va fi ușor în ceea ce privește independența autorităților de reglementare. Vă pot spune de pe acum. Săptămâna trecută la Bruxelles am avut o audiere unde poziția celor doi raportori de la cult, um, pozițiile celor doi raportori de la cult erau la anumită distanță de poziția noastră și de a comisiei, și, dar este foarte important, așa cum s-a spus, uh, cum a spus și dumneavoastră, domnule Pavel, să avem, să avem sprijinul dumneavoastră pe care contez, bineînțeles, și să luptăm în continuare. Vă mulțumesc. Mulțumesc. Bineînțeles, avem uh, foarte multe cunoștințe, experiențe și avizul va fi unul foarte bun. 2 decembrie la prânz este termenul limită pentru depunerea amendamentelor. Bun, atunci trecem la ultimul punct de pe ordinea de zi. Este vorba despre Agenția Uniunii Europene pentru Azil. Raportorul nu poate fi prezent în această dimineață, dar Ana Gomez de la SCD îl înlocuiește. Mulțumesc, Ana. O scurtă prezentare, dacă ne poți face, este vorba despre pachetul de reformă uh, azilului, și uh, este vorba de faptul că EASO va deveni o agenție cu drepturi de pline la 5 ani de la înființare. Raportorul ne va spune câte ceva despre cele 582 de amendamente și cum stau lucrurile. Nu știu câte ți-a spus domnul Niedermüller, dar încă o dată îți mulțumesc că îl înlocuiești și să și pentru că ne face o prezentare. Uh, Mulțumesc, da, Peter m-a rugat să vă spun următoarele lucruri. Am primit 684 uh, de amendamente în ceea ce privește regulamentul privind Agenția de Azil a Uniunii Europene. Și se folosește de această ocazie pentru a vă mulțumi tuturor pentru contribuții. Conchide din, de la amendamente că se sprijine direcția generală a proiectului de raport elaborat. Există și un acord în ceea ce privește transformarea EASO într-o agenție care să dobândească un nou rol în ceea ce privește monitorizarea și aplicarea CAS și pentru a avea o prezență mai uh, puternică în cadrul operațiunilor, pentru a îmbunătăți capacitatea operațională și tehnică a agenției la nivel de resurse umane și financiare, e nevoie să se sporească numărul personalului și, și uh, sau să-i se permită să lucreze îndeaproape cu UNH, UNHCR pentru a oferi asistență tehnică statelor membre. EASO este privită cu ochi mai bun decât uh, Frontex, dar uh, domnul raportor este convins că protecția drepturilor fundamentale și, protecție, și obligațiile de protecție internaționale trebuie să fie în continuare garantate. Uh, aceste lucruri se, referă și, se reflectă și în amendamente. Iată de ce trebuie menționat faptul că cooperarea între Agenția pentru Azil a Uniunii Europene și Agenția Europeană pentru Frontiere și mm, Paza de Coastă va fi consolidată și că aceste agenții vor fi puse pe picior de egalitate. Este important să se evite suprapunerea competențelor și uh, ca aceste agenții să se bazeze pe evaluările reciproce și pe analizele uh, lor. Mă bucur că majoritatea amendamentelor sunt pentru oferirea unui rol cheie acestei agenții în ceea ce privește monitorizarea sistemelor de azil ale statelor membre pentru a preveni escaladarea situațiilor și pentru a permite agenției să acționeze în situații care pun în pericol funcționarea uh, sistemului de azil comun. Iată că aici există un acord în ceea ce privește faptul că monitorizarea nu va fi suficientă dacă nu este însoțită și un mecanism de sancționare. S-au vehiculat mai multe idei care sunt discutate la ora actuală. Peter este încrezător că înainte de data de 8 decembrie vom ajunge la un acord la nivelul raportorilor din umbră, iar propunerea va fi gata de vot. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, Ana, mulțumesc că l-ai înlocuit pe, pe Peter. Mulțumesc și raportorilor din umbră care sunt prezenți și vreau să întreb dacă doresc să ia cuvântul. Domnule Coelho, ales cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, mulțumesc Anei Gomes pentru acest raport și vreau să subliniez abordarea pozitivă a domnului Niedermüller Müller și a celorlalți raportori din umbră. Acest dosar este extrem de important. Pe de o parte, este crucial pentru stabilirea unui sistem european comun de azil și pentru punerea sa în aplicare corectă, trebuie să se garanteze că statele membre au pregătirea adecvată pentru provocările, viitoare și mijloace de a da dovadă de solidaritate. Este important să se sprijine și statele membre care sunt în linia întâi și care se confruntă cu foarte mari presiuni. Sper să putem să ajungem la un acord până la sfârșitul anului și dați-mi voie la ora aceasta să uh, ridic câteva aspecte importante. În primul rând, această agenție ar trebui să-și aducă contribuția în ceea ce privește convergența deciziilor cu privire la azil. Competența de a lua astfel de decizii rămâne, este și va rămâne una națională, dar pentru a evita turismul pentru azil și deplasările secundare trebuie să ne asigurăm că există convergență în ceea ce privește aceste decizii. Ceea ce se poate obține printr-o, prin informații privind țara de origine și prin formare. În al doilea rând, trebuie să ne asigurăm că agenția are mijloacele necesare la dispoziție pentru a ajuta statele membre care au nevoie de asistență. Și trebuie să poată să facă acest lucru foarte rapid și să nu depindă prea mult uh, de identitățile naționale. Iată de ce avem nevoie de un grup mare de experți și, în egală măsură, trebuie să se respecte acordurile cu organizații care ne pot da o mână de ajutor. Și, în cele din urmă, e nevoie de un mecanism de monitorizare puternic. Un mecanism care să sporească încrederea reciprocă la nivelul statelor membre, sporind cooperarea între agenție și sistemele naționale. Un mecanism care să uh, prevină, să preîntâmpine crize viitoare, asigurând o bună punere, punere în aplicare a sistemului comun de azil european. Un mecanism care să evalueze capacitatea și adecvarea sistemelor naționale de azil. Un mecanism în care să, fie, să aibă putere, să fie incisiv și să poată sancționa acele state membre care nu aplică în mod voit sistemul de azil european comun. Nu înțeleg cum putem tolera faptul că un stat membru nu își respectă obligațiile în domeniul azilului și se permite în continuare să se deplaseze, să, se, să se bucure de libertate de mișcare în Schengen. Uh, acum, uh, raportorul, cu raportorul de la ECR. Mulțumesc foarte mult. Așa cum am spus uh, și mai de multe, cere sprijină crearea Agenției pentru Azil European, atâta timp cât aduce plus valoare statelor membre. În același timp, considerăm că este important ca răspunderea pentru lucrarea solicitărilor de azil să rămână la nivelul statelor membre și nu suntem de acord cu posibilitatea de a avea o prelucrare comună a solicitărilor de azil, chiar dacă se face acest lucru la solicitarea unui stat membru. De asemenea, nu suntem de acord cu rolul propus pentru ONG-uri în multe amendamente și în amendamentele de compromis. Migrația este un, un subiect politic, iar neutralitatea politică a ONG-urilor este îndoielnică în acest domeniu. Am dorit să se elimine referiri la rolul Agenției Europene pentru Azil în ceea ce privește uh, Um, repatrierea și relocalizarea refugiaților și migranților, pentru că pentru noi aceasta nu este o soluție. Scopul uh, agenției și sistemului european de azil ar trebui să fie prevenirea acestui turism pentru azil, azil și folosirea abuzivă a azilului ca canal pentru migrație și să nu înlesnim aceste lucruri. Iată de ce multe din amendamentele de compromis, din păcate, nu îmbunătățesc, uh, după părerea noastră, propunerea comisiei. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc! Mai doresc colegii să ia cuvântul, dacă nu, Ana, îți dau cuvântul în încheiere. Aș dori să să mă alătur uh, lui Carlos Coelho, care spune că o țară care nu-și respectă obligațiile din sistemul de azil nu ar trebui să se mai bucure de privilegiile zonei Schengen. Acest lucru este foarte important. Și o să-i transmit lui Peter acest lucru. Este important ca și, că colegii sunt de această părere. Vreau să vă să reiterez o idee a lui Peter și anume că Trebuie să se evite suprapunerea competențelor uh, între Agenția de Coastă și, um, și Frontieră și Agenția pentru Azil, în ceea ce evaluarea și analiza, dar rolul Agenției de Azil Europene a Uniunii Europene este asigurarea punerii în aplicare. Iar pentru asta trebuie să consolidăm această agenție pentru a putea să spună, să avertizeze statele membre în legătură cu situațiile, în momentul în, cu situațiile de nerespectare a obligațiilor. Nu e vorba aici doar uh, despre prelucrare a solicitărilor de azil. E vorba și de alte obligații. Grecia, de pildă, la ora actuală se confruntă cu o situație foarte grea. Grecia nu avea o agenție, a trebuit să fie înființată pentru a se ocupa de problemele actuale. Uh, dar uh, unele lucruri sunt uh, îngrijorătoare, iar uh, asistența, avertismentele, asistența tehnică a agenției ar putea, oferită agenției ar putea să schimbe radical lucrurile. Fiindcă de curând m-am deplasat în Grecia cu o delegație EASO, care a ajuta autoritățile elene să prelucreze solicitările de azil ale refugia- refugiații pentru re- relocare. Uh, și bineînțeles, dacă ar fi avut mai mult personal, așa cum s-a promis autorităților gre- grecești, lucrurile ar fi mers mai bine, dar, cu, dar degeaba ar fi primit personal suplimentar dacă autoritățile Elena ar fi spus că din motive naționale și așa mai departe, rolul EASO este limitat. Deci asta trebuie spus. Uh. Și este foarte important și în ceea ce privește uh, condițiile de relocalizare. Deci vreau să, să sprijin și eu aceste doi, două idei. Mulțumesc, Ana. Pe 8 decembrie va avea vot locul la Libe. Mulțumesc uh, Ane și raportorilor din umbră. Am ajuns, dragi colegi, la finalul uh, ordinii de zi, la diverse. Următoarea reuniune va avea loc pe 29, 28 și 29 noiembrie. La revedere!